Es lichtet sich und es wird übersichtlich. Herr Kollege Karim, Punkte 27 und 28. Bitte. Chairman, thank you. Colleagues, I'm pleased to be able to present today my true draft reports, which cover the Commission's proposed amended statutory audit directive and the new regulation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 Mulțumesc. Mulțumesc uh, antevorbitorilor mei pentru pozițiile pe care le-au exprimat. Uh, vreau să fac și eu câteva considerente. Multe dintre ele le cunoașteți pentru că poziția mea este similară cu poziția pe care am avut-o în uh, raportul nelegislativ făcut pe baza cărții verzi de acum un an. Așadar, cred că rotația internă a partenerilor este o metodă mai bună decât rotația externă. Nu cred că avem nevoie de rotația externă a firmelor. De asemenea, uh, cred că interzicerea serviciilor de audit pentru uh, serviciilor non-audit pentru compania auditată, cred că ar trebui să fie lăsată la latitudinea uh, bordului, la atitudinea Comitetului de Audit, mai ales că suntem cu toții de acord că vrem să creștem uh, puterile și atribuțiile și competențele Comitetului de Audit. Uh, de asemenea, uh, nu sunt deloc de acord cu uh, interzicerea totală a serviciilor de audit prestate de către uh, companiile de non-audit sau invers, sau altfel spus, crearea de firme de audit pur, care să presteze numai servicii de audit. Cred că acest lucru va duce, pe de-o parte, la o deprofesionalizare a celor care lucrează acolo și, pe de altă parte, o creștere a costurilor, pentru că va trebui ca firmele de audit, atunci când vor să ia o opinie cu privire la uh, anumite interpretări referitoare la încadrări juridice de taxe și mai departe, trebuie să ia opinie externă pentru care să plătească, iar aceste costuri, evident, se vor găsi în costurile de audit suportate de compania auditată. De asemenea, nu cred în eficiența uh, auditurilor uh, joint audit duale, pentru că nu cred că patru ori sunt mai buni decât doi, cum se spune, atâta vreme cât studiind uh, o serie de comportamente, inclusiv pe perioada aceasta de criză, părerea mea sinceră este că nu ne confruntăm cu o problemă privind calitatea serviciilor de audit. Cred că uh, calitatea oamenii sunt bine pregătiți auditori, indiferent la ce, la ce firme lucrează, că ele sunt din Big Four sau că sunt din medii, chiar și din firmele mici de audit. Uh, Uh, cred că problema cu care noi ne confruntăm acum și evident că este o problemă, trebuie să, să, să facem ceva până acest raport, nu putem lăsa lucrurile să, să rămână așa cum sunt, este o problemă de concentrare a pieții și cred că trebuie să facem până acest raport astfel încât să încurajăm firmele uh, mici să crească, să uh, dobândească clienți uh, importanți, dar uh, cred că acest lucru trebuie făcut într-un mod uh, natural, nu lovind cu, cu ciocanul și de aceea uh, propunerea pe care eu o voi face către colegii mei raportori este de a încuraja firmele mici să obțină contracte de prestări servicii în piața de non-audit, deci în piața de consultanță pe taxe, uh, în ideea că odată uh, obținut aceste contracte în piața de uh, non-audit, deci în piața de consultanță, aceste firme vor putea, arătându-și priceperea și competența, să devină crescând organic și natural, îndeajuns de mari, astfel încât să fie competitive și dorite de companii pentru a presta servicii de audit. Spun asta pentru că în prezent este aproape imposibil în mod natural, altfel decât desfințând Big Four, să facem loc uh, firmelor mici, pentru că uh, companiile listate pur și simplu nu vor să lucreze cu firmele mici pe piața de audit, dar sunt multe astfel de companii care ar putea foarte bine să lucreze cu aceste firme în serviciile de non-audit, în servicii de, de consultanță pe taxe, pentru că în materie de audit știm foarte bine că ai nevoie de mult mai mult decât ă, într-o firmă obișnuită, ai nevoie de echipă mare, ai nevoie de experiență, ai nevoie de ă, rezultate cu alte companii, pe când în cazul serviciilor de non-audit, în cazul serviciilor de consultanță, pur și simplu ai nevoie de o idee bună. Ai nevoie de idei care să fie apreciate de către clientul tău, n-ai nevoie de volum, ci ai nevoie de, cum spuneam, de idei bune care poate să vină unei persoane care lucrează fie la un Big Four, fie la o firmă mai mică de servicii de uh, consultanță. Și am să vă uh, citesc integral propunerea mea cu privire la încurajarea acestor firme mici. Uh, am să vă o citesc în engleză pentru că așa am redactat-o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 Uh, with different caps uh, during the first three years after this report, this piece of legislation will be uh, adopted. And uh, after these three years, the Commission will have to review and see <clears throat> the effects and see if uh, we were right or we were wrong. Uh, vă mulțumesc foarte mult și, așa cum a spus și raportorul principal, aștept discuțiile cu raportorii, uh, cu ceilalți raportori și sper să ajungem la un uh, compromis care să fie atât în beneficiu uh,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 Deadline for Amendments, 28. September schlägt das Sekretariat vor. Ja, mittags. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Bericht von Frau Gallo. Reuse of Public Sector Information. Bitte. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je dois d'abord indiquer que la proposition de la Commission était euh, satisfaisante. Euh,